Ja, collega's, mag ik, mag ik wat orde? Dragi colegi, vă rog frumos, putem să începem. Liniște în sală, vă rog. Am o veste bună, o veste bună pentru dumneavoastră, domnule Rivelini data pentru a vota raportul dumneavoastră și al doamnei Gresle a fost fixată și nu se va mai schimba. Luni seara, 26 septembrie, la ora 19, în Strasburg. Vă convine această dată? Vom avea o sală foarte mare, vom avea interpretare din 20 de limbi. Deci, atunci vom vota în Strasburg, 26 septembrie, ora 19. Toată lumea a notat? această dată. Domnule Rivelini, vă convine? Foarte bine. Habemus papam. Habemus papam. Habemus papam, ja. Er was witte rook. Um... Deci, iată că am avut și acel fum alb de care aveam nevoie pentru a alege un papă. Punctul următor de pe ordinea de zi, dar trebuie să vă spun mă, cam de, mă jenează, pentru că de fapt vom vota, eu sunt și președinte, dar de fapt vom vota uh, raportul meu referitor la piețe. În principiu ați primit lista de vot. Cred că în principiu nu sunt probleme cu amendamentele. Poate cu amendamentul 6, cea de-a doua parte, acolo ar fi poate câteva întrebări. Și eventual întrebări și la amendamentul 20 al domnului Cozzolino, care, din păcate, ne-a părăsit. Dar ajunsesem la o înțelegere între noi. Dar dacă sunt observații, atunci... Uh, dacă nu sunt observații, atunci putem să trecem la vot. Foarte bine, votăm. Deci e vorba de raportul meu Amendamentul 1. Haideți să începem mai întâi prin ridicarea mâinii. Și dacă lucrurile sunt clare, foarte bine. Dacă nu, electronic. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă al amendamentul 3 al doamnei Ivanova și cu amendamentul 4 al doamnei Macovei. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 și 6, care sunt identice. Am votat deja 3 și 4 împreună, le-am votat pe am, amândouă împreună. Doriți un vot separat? Sau păstrăm așa? 3 și 4 au fost votate împreună și adoptate. Bun. Amendamentul 5 și 6 sunt identice. Dar se cere aici un vot pe părți. Prima parte. Consideră și așa mai departe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? dar nu e clar, de aceea vom vota electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 voturi exprimate, 7 pentru, 12 împotrivă, se respinge. Și acum ce se întâmplă cu cea de-a doua parte? Devine caducă, da sau nu? Sau o votăm? Atunci votăm. Votăm a doua parte. Cine este pentru? Pen împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7 al domnului Balcitis. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se adoptă. Amendamentul 8 al doamnei Macovei. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă de asemenea. Amendamentele 9 și 10, aliniatul 4, domnul Paxas și domnul Imbrasas, sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 13 pentru, 9 împotrivă. Amendamentul 11, doamnei Macovei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 al domnului Fielner. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13 a domnului Coțolino. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14 al doamnei Iala Sender. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 15 Vreți să verificăm electronic amendamentul 14? Foarte bine, verificăm. Credeam că era clar, era exista o majoritate PPE și liberal, dar verificăm, s-a închis votul. 11 pentru, 12 împotrivă, se respinge. Da, e adevărat că e un vot strâns, dar aveam dreptate totuși. Acum, 15, amendamentul 15 al doamnei Ivanova, pentru... Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Balcitis pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 a tuturor grupurilor politice aproape pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Amendament comun, deci, pentru, deci pentru, pentru, vă rog frumos, pentru. Acum, com, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 este caduc deoarece 18 a fost adoptat. Și acum, ajungem la amendamentul 20 al domnului Cozzolino. Prima parte inutil să o supunem la vot pentru că a fost adoptată. A doua parte nu trebuie votată pentru că s-a adoptat 18. Trecem direct la a treia parte a amendamentului 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, de aceea vom verifica partea a treia amendamentului 20 a domnului Cotolino. S-a deschis votul, s-a închis votul. 10 pentru, 13 împotrivă, se respinge. Amendamentul 21, Sondergaard, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, votul final, vot electronic direct. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu unanimitate. 23 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Și felicitări raportorului. Felicitări bine meritate. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi. E vorba tot de raportul uh, Bart Stas referitor la Cartea Verde pe tema TVA. Și aici avem cam 20 de amendamente și dacă dorește cineva să ia cuvântul, acum e momentul, dacă nu trecem la vot direct. Vom vota. Een van de Balcitis. Wie is Primul aliniat, amendamentul 1, domnul Balcitis, cine pentru, potriva, abțineri. Cred că avem o majoritate. PPR împotriva, haideți să votăm electronic. Deschis deci votul. Votul s-a închis. 12 la 10. Se adoptă așadar. Amendamentul 2, domnul Imbrasas, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, domnul Paxas, cine e pentru, împotriva, abțineri, E foarte la limită să votăm electronic. Amendamentul 3. Am deschis votul. Doamna Homer nu are cardul la ea, voi adăuga eu vot sau nu, a găsit cardul de vot. Bine, deci 24 de voturi exprimate, votul s-a închis și e respins. Aliniatul 2, amendamentele 4 și 5 împreună. Dar le supunem la vot separat. Amendamentul 4 pentru, domnul Balcitis împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, îmbrasas, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3A, 9, amendamentul 6, Balcitis, pentru, potrivă, se adoptă. În aliatul 4, amendamentul 9. Sunt amendamentele 9, 7 și 8 combinat. Dar vom vota, le vom vota separat. Amendamentul 9, cine e pentru? Potrivă? abțineri se adoptă. 7 al domnului Palcitis pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, domnului Brasas, pentru, împotrivă, abțineri. Să votăm electronic. Amendamentul 8, am deschis votul, am închis. 16 împotrivă se respinge. Amendament, aliniatul 6, amendamentul 10, domnul Imbrasas pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 ar putea fi combinat, dar votăm separat. Deci 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 doamne doamnei Ayala Sender pentru cine e pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost prea clar să votăm electronic. Amendamentul 12 al doamnei Ayala Sender Deci amendamentul 12, verificare electronică, am încheiat votul și a fost respins. Aliniatul 6, amendamentul 13, domnul Moldar, cine e pentru? Împotrivă? Obțineri. Se respinge. Aliniatul 7, amendamentul 14, Paxas, pentru? împotriva, abțineri, se respinge și acesta. Liniatul 8, amendamentul 15, domnul Balcitis pentru, împotriva, abțineri, fost adoptat. Următorul alineat 10, uh, cine pentru, amendamentul 16, împotriva abțineri, se respinge. 17 balgitis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 Cescova pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9-10A, amendamentul 19, doamna Cescova, pentru, împotriva, abțineri. Par să fie multe abțineri. Nu am avut o imagine prea clară. Să votăm electronic amendamentul 19, doamna Cescova. Votul s-a încheiat. S-a respins. Amendamentul 20 din partea mea pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votul final electronic. Am deschis votul. Votul s-a încheiat. Adoptat în unanimitate. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Felicitări raportorului, mulțumesc mult. Vom trece la următorul punct de pe ordine de zi, punctul 7. E vorba de un studiu pe care l-am comandat și care a fost uh, elaborat de firma Blue Sand despre învățămintele care pot fi trase în urma finanțării de preaderare uh, pentru Bulgaria și România. Avem printre noi ca oaspeți pe domnul Ackerman, care a pregătit o prezentare PowerPoint și voi da cuvântul pentru a ne prezenta aceste planșe. Vă mulțumesc. Acest studiu a fost efectuat pe perioada decembrie 2010-martie 2011 și raportul a fost prezentat în luna martie anului curent. Este un raport care cuprinde trei secțiuni. Prima metoda și obiectivele. Celelalte două secțiuni sunt uh, uh, mai lungi, pentru că prima este destul de scurtă. Obiectivul nostru era să înțelegem dacă învățămintele trase în urma procesului de aderare al Bulgariei și a României ar putea să fie folosite pentru țările care acum sunt uh, uh în, pe calea de a-și negocia aderarea și ne-am concentrat asupra două puncte precise. Felul în care au fost gestionate fondurile de preaderare în Bulgaria și în România și contribuția acestor fonduri la stabilirea de structuri pentru gestionarea fondurilor de coeziune în Bulgaria și în România. Metoda pe care am folosit-o a fost următoarea, de altfel una destul de uh, uh tipică. Am uh, studiat, uh, în primul rând, documentele care făceau referire la cele două țări pe perioada 2004-2007, când aveau statut de țări candidate. Apoi am făcut o, o evaluare online a țărilor care uh, sunt foste uh, țări candidate și actuale țări candidate, precum uh, Croația, Islanda și Islanda, și ne-am bazat, bineînțeles, și pe uh, rapoartele de la Comisia Europeană și am avut și două uh, uh, cazuri studiate îndeaproape, cel al Croației și cel al Islandei. Care au fost concluziile studiului nostru? Aceste trei grafice vă arată exact cum au evoluat fondurile alocate cu titlul de ajutor de preaderare pentru România și Bulgaria. Și aveți uh, cele două culori pentru fiecare coloană, fie verde, fie uh, uh, galben, pentru sumele alocate în fiecare an. Per total, uh, România a primit 1461 uh, de milioane de euro, dintre care au fost contractați 1391 de milioane, iar Bulgaria a primit în jur de 502 milioane de eh, euro și 86% din acești bani au fost contractați. În ce privește rata de absorpție, puteți să vedeți că în România această rată s-a menținut cam la același nivel în perioada de referință, pe când în Bulgaria, așa cum vedeți și din grafic, în anul 2006 a existat o scădere drastică a acestei rate, unde s-a ajuns la un procent foarte scăzut. În ce privește această uh, fluctuație a ratei de absorție a fondurilor pe perioada 2004-2007, puteți observa și dumneavoastră ce s-a întâmplat în cei patru ani dinainte de aderare și ce s-a întâmplat în anul aderării propriu-zise. România a evoluat uh, practic similar cu țările care au aderat în anul 2004, chiar a înregistrat uh, o ușoară creștere uh, în anul în care a aderat față de țările care au aderat în primul vară, în anul 2004, pe când Performanțele Bulgariei au fost uh, foarte fluctuante și uh, cu un an înainte de aderare era cu mult sub performanțele țărilor care au aderat în primul val. Iar uh, în anul aderării a făcut un progres exponențial am identificat uh, mai multe uh, piedici, mai multe constrângeri de natură structurală în ce privește gestionarea fondurilor de preaderare. Cred că ce a cântărit cel mai greu în balanță a fost uh, instrumentalizarea politică în administrația publică, faptul că nu s au înțeles foarte bine cum trebuiau să funcționeze aceste servicii și existau niște așteptări complet uh, nerealiste despre ce trebuia să fie făcut într-o perioadă atât de scurtă de timp. În plus, uh, nu s-a acordat suficientă atenție acestui uh, proces de schimbare a managementului. Și atât uh, pentru țările candidate cât și pentru um, țările candidate, precum și pentru delegațiile comisiei se aplicau aceleași reguli. Toată lumea se afla sub o presiune enormă uh, astfel încât banii uh, din fondurile de preaderare să fie folosiți într-o măsură cât mai mare. Structurile care au fost stabilite pentru a gestiona acești bani nu dispuneau de mijloace uh, suficiente și uh, exista o grabă mare pentru a contracta fondurile înainte să expire termenele limite, dar consecința era că uh, punerea în aplicare propriu-zisă și uh, realizarea proiectelor trecea pe al doilea plan. Apoi am mai identificat că exista o ezitare în a um, aproba și proiecte care riscau să, să dea greș, să eșueze. Și la aceste structuri de gestionare a fondurilor, uh, angajații se simțeau, deci, uh, sub presiune, astfel încât niciun proiect să nu uh, dea greș. În plus, nu s-au tras învățăminte din greșelile uh, comise. Am observat că nu exista această cultură a învățării pe uh, parcurs din, cum spuneam, practicile greșite din uh, trecut, cel puțin în aceste structuri de gestionare a fondurilor de preaderare. În țările candidate, Părțile interesate au sugerat că există în mod constant o lipsă de încredere între politicieni și uh, funcționarii publici, ceea ce face că oamenii politici se bazează foarte mult pe niște reguli, uneori mult prea complicate pentru uh, a gestiona aceste fonduri. Monitorizarea și evaluarea uh, lăsau de dorit per ansamblu iar uh, structurile de uh, management și control nu aveau nici ele prea multe resurse la dispoziție, dar oricum erau niște structuri uh, slabe și inadecvate față de uh, uh, sarcina pe care ar fi trebuit să o ducă la bun sfârșit. V-am mai spus că atunci când au început să fie alocați bani din aceste fonduri de preaderare, în cele două țări, sistemele erau atât de diferite față de cele din Uniunea Europeană, încât s-au um, exercitat multe presiuni asupra acestor două țări ca ele să opereze schimbări pentru ca aceste fonduri să poată să fie absorbite potrivit tuturor normelor europene în vigoare. Resursele umane erau o, altă constrângere uh, din punctul de vedere al gestionării um, acestor fonduri. Salariile erau prea scăzute, uh, personalul era înlocuit din motivații politice și acest lucru se întâmpla mult prea des. Calitatea resurselor umane uh, lăsat de asemenea de dorit și gestionarea resurselor umane um, um, a avut multe uh, lacune, nu se considera că ar fi un factor important iar în Bulgaria, îndeosebi, mâna de lucru uh, calificată a început să sufere de pe urma unor valuri masive de migrație încă din, uh, de la începutul anilor 90. În ce privește impactul pe care l-au avut aceste fonduri în ce privește uh, crearea de uh, structuri pentru gestionarea fondurilor de coeziune și aici am identificat câteva um, obstacole. În primul rând, capacitatea administrativă care era uh, mult uh, prea insuficientă. Uh, coordonarea, a fost foarte greu să se stabilească mecanisme de coordonare între diferitele instituții care trebuiau să fie dispuse să lucreze împreună, structurile de control și de gestionare financiară eh, nu funcționau nici acestea bine, rapoartele de la serviciile eh, comisiei eh, vorbesc deseori despre dificultăți identificate mai ales în Bulgaria, de exemplu, dificultatea de a identifica neregularități și de a le uh, uh, repara. Apoi, dificultăți de a, a stabili proiecte care să fie pe o listă de așteptare, apoi uh, dificultăți în ce privește uh, îndeplinirea cerințelor pentru stabilirea acestor structuri de gestionare a viitoarelor uh, uh fonduri de coeziune, probleme cu organizarea uh, teritorială, și apoi structurile uh, în sine care urmau să gestioneze aceste fonduri de uh, coeziune au fost create cu multă dificultate. În ambele țări au existat uh, greutăți și în stabilirea unor uh, principii de parteneriat, astfel încât toată lumea care avea nevoie să fie implicată în acest proces să, să, să obțină această posibilitate. Iar sistemul de evaluare și monitorizare uh, era inadecvat pentru gestionarea fondurilor de preaderare, dar în plus rapoartele uh, redactate de comisie arată că acest lucru era valabil și pentru structurile care urmau apoi să gestioneze fondurile de coeziune. Atunci când uh, facem o comparație între cum a evoluat România și Bulgaria față de uh, Polonia, putem să vedem că uh, România și Bulgaria au întâmpinat mai multe dificultăți, dar există anumite domenii unde una sau ambele țări s-au descurcat mai bine, dacă putem spune astfel, decât Polonia. Ca să iau câteva exemple, de exemplu, pentru uh, cadrul legislativ uh, relativ uh, absorpției fondurilor de coeziune. Aici atât România și Bulgaria au, uh, au avut mai puține probleme decât uh, s-a întâmplat în Polonia. Și acest lucru a fost uh, valabil atât pentru cadrul instituțional la nivel național, cât și la nivel regional. În schimb, uh, atunci când v-am spus că sistemele de monitorizare și evaluare erau inadecvate, uh, trebuie să recunoaște faptul că mm, în Polonia înainte situația fusese uh, și mai uh, uh, gravă. Apoi, când comparăm uh, cele trei uh, țări în funcție de stabilirea structurilor pentru gestionarea fondurilor de co- coeziune. Am avut aici mai mulți indicatori pe care i-am uh, uh, folosit. Puteți să vedeți în acest grafic că în România peste 70% din uh, um, um, aceste plăți fuseseră aprobate, în Bulgaria aproape nimic, și asta, ă, aceste date fiind valabile pe data de 3 noiembrie 2009, în următorul ă, grafic cu ă, rata plăților din fondurile de coeziune la sfârșitul anului 2009 puteți să constatați de asemenea procentele 10% pentru România, Bulgaria 9%, dar oricum existau și alte țări, uh, state membre de uh, mai mult timp, care aveau procente și mai scăzute, precum uh, țările de jos, unde erau numai 7%. Acum, în următorul grafic, când vedeți situația la sfârșitul anului 2010, procentele au, s-au mărit, dar nu la fel de mult ca în uh, statele membre, de exemplu, care au aderat în anul 2004. În ciuda dificultăților și a lacunelor pe care le-am identificat, putem să spunem că programele și proiectele uh, care au fost introduse au cunoscut un succes pe care toată lumea l-a recunoscut. Au existat, cum spuneam, uh, greutăți uh, în momentul uh, în care s-a pus problema implicării unei, unei vantai cât mai larg de, de um, părți interesate, dar totuși acest lucru a avut loc până la urmă și dezvoltarea sistemelor de control și de uh, management financiar a cunoscut și el un progres uh, notabil mai ales dacă ne gândim la uh, uh felul în care stăteau lucrurile la început. Și poate o senzație pe care am avut-o noi a fost că și pe planul transparenței și al uh, uh răspunderii s-au făcut de asemenea uh, pași înainte. Acum, din punctul de vedere al uh, eficienței, dacă este să ne uităm și la dificultăți și la slăbiciuni, Principalele uh, dificultăți au fost uh, uh cuprinse în rapoartele redactate de Comisia Europeană, și anume că impactul și um, eficiența ajutorului de preaderare pentru crearea acestor structuri de gestionare a fondurilor de coeziune în Bulgaria și în România nu putea să fie uh, dovedit. Cum am spus, așteptările erau destul de uh, nerealiste, uh, a existat uh, un progres uh, lent și uneori haotic în timpul perioadei de preaderare și apoi o altă uh, um, lacună, o altă slăbiciune a sistemului a fost faptul că ambele țări uh, și-au lăsat mult prea multe lucruri de realizat cu puțin timp înainte de data aderării. Iar Finanțarea care a fost uh, oferită pentru stabilirea acestor structuri uh, de gestionare a fondurilor structurale nu a fost neapărat folosită în acest scop. Și alte ori au fost, a fost finanțată dezvoltarea unor capacități de care nu era neapărat nevoie pentru a finanța fonduri structurale iar atât Bulgaria cât și România acum rămân în, continuare foarte dependente de um, sprijinul tehnic acordat de Comisia Europeană, deci chiar și acum în perioada post-aderare. Alte state membre se descurcă bine în a implementa legislația europeană și a interpreta normele în vigoare, dar Bulgaria și România au în continuare nevoie, cum spuneam, de sprijinul Comisiei Europene care face mare, mare parte din această muncă. Acum că am ajuns la capitolul lecții, um, um, învățăminte trase și recomandări, instrumentul de preaderare și fondurile de preaderare ar trebui să fie mai bine aliniate uh, Uh, cu uh, acest obiectiv final de a permite uh, gestionarea fondurilor structurale într-un mod adecvat după aderare. Practic ar fi trebuit să fie vorba de aceleași structuri, cele care s-au ocupat de fondurile de preaderare și cele care urmau să se ocupe de fondurile structurale. Și ar fi trebuit să se vadă cu un simț practic, din dovadă de simț practic, în ce fel aceste structuri puteau să uh, evolueze. Capacitatea de a gestiona fonduri este evaluată mult mai atent acum, pe când înainte evaluarea se limita la a constata dacă sistemele existau sau nu. Deci era mai degrabă uh, un uh, exercițiu teoretic uh, care consta în citirea unor documente, precând acum există niște uh, uh, indicatori uh, care țin mai mult cont de realitate. Eu cred că ar trebui ca pe viitor uh, uh condițiile de îndeplinit să fie controlate într-un mod mai uh, riguros uh, după ce are loc uh, aderarea unei țări candidate pentru a se ajunge la o bună gestionare a fondurilor structurale și serviciile comisiei ar putea să uh, se ocupe de acest lucru. Și în plus, acest lucru ar putea compensa uh, uh, dezvoltarea insuficientă a capacităților de gestionare prezente într-o țară anume. Ținând cont de informațiile pe care le-am primit de la serviciile comisiei, am ajuns la concluzia că în timpul perioadei de preaderare trebuie să fie creată o cultură în țările candidate astfel încât să înțeleagă că și societatea civilă are un rol important de jucat și publicarea rapoartelor de țară de către serviciile comisiei ar permite mărirea transparenței și a simțului răspundere. Au existat multe rapoarte uh, pentru evaluarea a României și Bulgariei, precum și pentru evaluarea situației din uh, țările care au aderat în anul 2004. E adevărat că aceste rapoarte nu au fost niciodată în întregime uh, uh, disponibile pentru publicul larg. Ar fi fost foarte util pentru noi să avem acces la ele. Pentru că am fost interesat să știm uh, care, a fost, uh, care a fost rolul jucat de toate părțile interesate. Apoi, tot bazându-ne pe ce am aflat de la aceste părți uh, implicate, am ajuns la constatarea că ar trebui să existe un echilibru mai bun între reacția comisiei și analizele comisiei uh, a, a ceea ce nu funcționa încă destul de bine în sistem și uh, ceea, uh, acele modificări de care era nevoie uh, mai întâi. Mă explic, existau anumite criterii de îndeplinit care uh, uh, duceau la o, o povară uriașă de muncă pentru administrația dintr-o țară uh, candidată care nu erau la fel de pertinente pentru buna funcționare a sistemului precum alte aspecte. Exista și această tendință de a acorda uh, funcționarilor care se ocupă de gestionarea fondurilor europene salarii mult mai mari decât uh, salariile celorlalți uh, funcționari publici, dar noi considerăm că nu este o soluție bună și că mai degrabă ilustrează o, o lacună a reformei administrative. Poate să pară o soluție pe termen scurt, dar nu este una sustenabilă. dar uh, știm că unii dintre funcționarii comisiei uh, nu erau de aceeași părere cu noi și chiar am avut parte de păreri uh, la cei doi poli. Unii spuneau că este cea mai bună soluție cu putință și alții din potrivă că nu este deloc o soluție bună. Am mai vorbit despre lipsa de încredere între oamenii politici și funcționarii publici, ceea ce uh, tinde să complice uh, toate procedurile. Noi cerem uh, autorităților naționale să nu suprainterpreteze cerințele din legislația europeană care duc practic la îngreunarea tuturor procedurilor și ne-am dat seama că uh, aplicarea programului a avut de multe ori de suferit din cauza acestei uh, uh, birocrații uh, complicate uh, în momentul în care legislația europeană era transpusă în legislația na- uh, națională. Apoi am spus că ar fi bine să existe un sistem pentru a pune în comun păreri și pentru a face schimb de experiențe și a trage învățăminte din uh, experiențele trecute. ceea ce ar fi foarte util pentru țările care sunt acum uh, uh, candidate, dacă, să zicem, ar putea să cadă în aceleași capcane precum uh, s-a întâmplat cu țările care au aderat în 2004 și în 2007. Cu aceasta mi-am încheiat prezentarea. Mulțumesc pentru toate explicațiile dumneavoastră, mulțumim și pentru recomandări. Și acum, cine ar dori să intervină pentru a pune întrebări? Doamna Ivanova? Doamna Ivanova mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și pentru prezentare și pentru munca depusă. Uh, doresc să mulțumesc și celor de la secretariat care v-au uh, ușurat munca și care au definit subiecte specifice asupra cărora trebuie să fim foarte, foarte atenți. Uh, una dintre idei este că trebuie să ne asigurăm că toate statele membre și instituțiile europene învață din greșelile din trecut și mizează pe punctele forte, în așa fel încât următoarele țări care vor deveni uh, țări ale Uniunii, membre ale Uniunii Europene, să nu facă aceleași greșeli. Și știm că s-au făcut foarte multe, plecând de la slăbiciunile inițiale, pentru că acestea erau numeroase. Și țările candidate au reușit în anumite domenii să aibă performanțe mai bune. Uh, acest lucru se poate explica și prin experiența dobândită din fondurile de preaderare și de multe ori în documente, în rapoartele Parlamentului European, noi uh, încurajăm Comisia să răspândească aceste bune practici. Și asta este exact aș spune eu, domeniul în care acest studiu aduce o valoare adăugată. Să vedem în modul în care anumite probleme continuă să fie probleme în, uh, în gestionarea fondurilor. Putem vedea care sunt cazurile de succes și care sunt domeniile în care putem face mai multe eforturi pentru a putea îmbunătăți modul în care sunt utilizate aceste fonduri. Și foarte pe scurt aș dori să mă refer la șase domenii care au fost deja menționate și care mi se pare a fi foarte importante în acest studiu. Prima problemă care a fost uh, subliniată este capacitatea administrativă. Dezvoltarea uh, acestei capacități administrative uh, cere un angajament la nivel înalt din punct de vedere politic din partea fiecărei țări și cred că este esențial uh, din punct de vedere al Comisiei Europene să-și ia acest angajament sau să țină, să, să observe lipsa unui astfel de angajament, în așa fel încât să știm ce fel de sprijin este necesar. Studiul demonstrează în mod clar că a existat o lipsă generală a acestei capacități de a învăța în timp, în continuu, pe parcurs. Și faptul că nu a existat capacitatea administrativă necesară a reprezentat o problemă nu numai pentru accesarea fondurilor, dar și din acest punct de vedere al învățării în continuu pentru o uh, bună gestionare a fondurilor structurale și de coeziune ulterior. Al doilea, un alt aspect important este monitorizarea, supravegherea, uh, care reprezintă de fapt o condiție esențială pentru buna derulare a programelor și s-a arătat că atât în România cât și în uh, Bulgaria această monitorizare nu a fost suficientă pentru că au existat prea puține informații referitoare concret la rezultate concrete. Apoi, monitorizarea sectorială, uh, faptul că acesta nu este un instrument de management eficace. Deci, în acest sens, salut concluzia studiului și anume că în loc să se impună noi condiții și noi criterii, ar fi poate mai logic să ne asigurăm că mai întâi sistemul acesta de monitorizare funcționează deja încă de la bun început, ceea ce bineînțeles va permite ulterior o mai bună gestionare a fondurilor. Uh, pentru că aceste fonduri sunt primite pe o durată de cinci ani înainte de momentul strict al aderării. Apoi v-ați referit și la alte constrângeri, uh, salariile personalului și uh, competențele și dificultățile cu care s-au confruntat ambele țări din diferite motive în acest domeniu. V-ați referit la salarii, spre exemplu, faptul uh, că, comparativ cu salariile din uh, faptul că a existat uh, imigrație destul de importantă, faptul că instituțiile nu aveau suficient personal, faptul că a existat o rotație a cadrelor și a funcționarilor care s-au ocupat de aceste programe de implementare, monitorizare, control uh, al fondurilor uh, structurale și uh, de coeziune. Într-adevăr, există și cazuri de succes, povești de succes, dar um, este bine să subliniem, evident, câteva astfel de exemple și există și cazuri de succes și în rândul uh, utilizării în rândul uh, programelor care uh, au utilizat fondurile de preaderare. Știm că au fost introduse în Bulgaria, în România, o abordare clară, sistematică despre modul în care pot fi accesate aceste fonduri. O capacitate de planificare, o prioritizare și așa mai departe lecțiile pe care le putem învăța sunt următoarele. Lansarea instrumentelor de preaderare în 2006 uh, reprezintă o sursă importantă de uh, învățăminte. Criteriile de management sunt în momentul de față mai armonizate cu criteriile necesare pentru gestionarea fondurilor de coeziune și structurale. Fondurile de preaderare și gestionarea acestora nu a oglindit în mod corect Uh, modul în care aceste fonduri, odată ce acestea devin fonduri de coeziune și uh, structurale, vor fi gestionate. Și pentru a mă referi și la comentariile dumneavoastră finale, Uh, faptul că a existat o suprainterpretare a criteriilor și a uh, standardelor ce trebuie respectate și acest echilibru fragil între calitate și cantitate. Și se pare că din partea Comisiei există această tendință de a cere documente suplimentare, acte suplimentare, ceea ce bineînțeles adaugă uh, la povara Uh, administrativă și de multe ori am cerut această simplificare și este foarte important să notăm că de multe ori uh, cerințele comisiei pot contribui la această uh, povară administrativă pe umerii țărilor candidate. Și, în concluzie, o simplă observație pe care vă rog să nu o considerați ca fiind o critică, și care cred eu că ar fi putut să fie mai aprofundată în studiu, și anume analiza comparativă între cele două țări, România și Bulgaria, și celelalte țări care au aderat. Uh, cred că o astfel de analiză ar fi putut fi mai uh, uh, interesantă dacă am fi avut detalii mai multe. Există o comparație, într-adevăr, la pagina 33 Uh, punctul 4. Acolo vedem că se compară Bulgaria și România cu Polonia, însă nu este suficient de detaliată această comparație, nu ne uh, dă suficiente uh, informații cum anume criteriile au fost alese, care au fost uh, pentru aceste domenii uh, în, care s-a făcut comparația între, cele, între performanțele acestor țări. Uh, am fi vrut să știm unde s-a făcut, au, avut, au fost performanțe mai bune și din ce motive. Și cred că pe ansamblu Studiul este unul bun. Acum, un ultim punct referitor la Croația și Islanda. Uh, poate că și acestea ar fi putut să fie incluse în comparații și în analize. ar fi fost poate bine să fi avut, poate nu pagini și pagini, ci măcar o jumătate de pagină pe această temă. Uh, eventual Croația separat și să, uh, eventual să le comparăm poate cu cele două țări care erau subiectul acestui studiu. În orice caz, aș vrea să vă felicit încă o dată pentru munca dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru eforturile depuse. Mulțumesc foarte mult, doamna Ivanova, și mai am încă două solicitări, domnul Balcitis, doamna Gresle după care Comisia dorește să intervină. Domnul Balcici. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte. E o informare foarte utilă și venită la momentul potrivit. Interesantă experiența aceasta, iar Doamna Ivanova s-a referit atât la aspectele pozitive cât și la cele negative cu care s-au confruntat de-a lungul uh, timpului alte state membre. Înainte de au fost o serie de noi state membre care s-au confruntat cu aceleași probleme. Unele dintre acestea au fost subliniate în uh, slide-urile pe care le-am văzut. În urmă cu câteva luni, poate un an, am spus și spun în continuare că Trebuie să tragem concluzii din experiențele noastre, iar autorii acestor studii spun că poate am încercat să implementăm prea multe obiective. Și uh, finanțările au fost relativ reduse. Mă aduc aminte, obiectivul pentru fiecare ministru, membru al cabinetului, fusese la fel de uh, mare de absor- o absorpție cât mai mare a fondurilor. Astfel s-a evaluat activitatea fiecărui ministru în parte fără a se studia concret cum anume au fost absorbite fondurile, în ce condiții. Acestea sunt problemele pe care trebuie să le studiem în viitor. Resursele umane, oamenii care creează sisteme și le monitorizează, trebuie să aibă calificările necesare, să cunoască limbi străine, să înțeleagă reglementări financiare complexe și multe alte asemenea elemente. Ei, aceștia sunt angajați de companii private, de bănci comerciale, iar problema va exista și în continuare până când vom face anumite modificări. O lipsă de comunicare între oficialii Comisiei și statele membre a fost menționat. De asemenea, E o mare problemă și trebuie să tratăm și acest aspect pe viitor. Cred că oficialii comisiei care sunt responsabili nu pentru utilizarea fondurilor, ci pentru aceste sisteme, ei nu sunt interesați de schimbarea acestor sisteme. Pentru că statele membre sunt uh, responsabile cu implementarea sistemelor Există multe neajunsuri în ratele de absorpție și susțin acea ultimă planșă care spunea că ar trebui să punem la oaltă lecțiile învățate. Cred că anumite state membre care fac parte din Uniune de șapte ani deja, deci primul val de lărgire, aceste țări au multă experiență și aceasta poate fi utilizată pe viitor pentru a crea un sistem mai eficient, mai puțin birocratic și mai puțin complicat din punct de vedere politic. Știu că nu e ușor pentru politicieni să vină cu sisteme noi și să și preia răspunderea pentru acestea. Timpurile se schimbă, apar alegeri noi, vin oameni noi care nu înțeleg cerințele UE și de aceea cred că instituțiile europene trebuie să joace un rol mult mai clar pe viitor și în ceea ce privește responsabilitățile și atunci procesul se va simplifica atât pentru Comisie cât și pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gressler. A fost foarte interesant acest studiu. Și dori să mulțumesc autorilor și colegei Iliana care a susținut acest studiu. E un lucru frumos, pentru că cred că cu toți avem de învățat din ceea ce facem. Și eu îmi doresc mult să învăț, dar uh, recunosc că nu am fost foarte atentă la prezentare. La pagina 31 aș avea o întrebare. Văd niște culori acolo și va trebui să mai explicați încă o dată ce înseamnă aceste culori. Ar fi o primă rugăminte sus avem Polonia, uh, Polonia cu PL prescurtat, dar la început spuneați că Polonia e prescurtat PO. Ar fi bine să o folosim aceleași prescurtări, altfel încurcați sărmanii oameni ca mine. Oamenii ca mine vor să și creadă în aceste prescurtări. Apoi am vrut să mai întreb un lucru. Ambele state membre sunt state deosebite pentru că sunt sărace și au condiții speciale. Există mecanismul de verificare. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum a funcționat acest mecanism, ce putem învăța din mecanismul de supraveghere, dacă însă n-ați studiat problema, iau notă de răspunsul acesta. Apoi v-ați uh, referit la partea administrativă. Da, știm că administrația locală are, se teme de reglementările europene și atunci inventează reguli naționale suplimentar pentru că vor să se asigure că fac totul bine și nu fac decât să greșească pentru că încurcă, de fapt, lucrul uh, care se poate face. Aveți vreo idee ce am putea face? Am uh, probleme și în țara de unde provin eu, că noi suntem membrii fondatori. Iar ceea ce ați constatat pentru Bulgaria și România, dacă și la noile state membre avem aceeași problemă, atunci e grav. Și aș dori să mai întreb un lucru. Această colecție sistematică de fapte, ce propuneți? Ce am putea face pentru a sistematiza aceste experiențe? E și o întrebare pe care o adresez comisiei. Cred că e și o sarcină a lor. Mulțumesc. Nu știu sigur dacă am înțeles întru totul uh, întrebarea, pentru că au fost mai multe întrebări. Cât privește acele culori de la pagina 31, am încercat să explicăm, să explicăm acest lucru pe pagina 30. Acolo găsiți legenda. Cu gri avem, fără limitări corespunzătoare identificate în vreun raport anual, deci în com- raportele comisiei. Iar ultima coloană, ECA, e curtea de audit. Cu galben avem uh, limitări menționate în 1 sau 2 din rapoartele anterioare și așa mai departe până la culoarea roșie. Domnule Carman, îmi cer scuze că vă întrerup. E bine că răspundeți direct doamnei Gressler, dar Comisia Mare și a observații, mai avem și un reprezentant al Direcției Generale Extindere, Uh, și Direcția Generală Agricultură. Propun să ascultăm ce spune Comisia și ceilalți și apoi puteți da toate răspunsurile. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la Direcția Generală Politică Regională și, în cooperare cu Direcția Generală pentru Ocupare, analizăm fondurile de structurale și de coeziune în România și Bulgaria și suntem responsabili de asemenea și de instrumentele de preaderare. În total, pe ansamblu, împărtășim concluziile și recomandările raportului, chiar și anumite critici adresate serviciilor comisiei. Le acceptăm. Aș dori să spun că raportul se concentrează în principal pe trei instrumente de preaderare uh, fare, dar mai sunt și alte două instrumente, ISPA, care este un instrument utilizat pentru pregătirea necesară pentru fondurile de coeziune și instrumentul SAPART, care se referă la dezvoltarea regională, pentru a pregăti, deci, dezvoltarea regională. Și oarecum limitat uh, Uh, dacă se ține seama doar de un singur instrument, în timp ce celelalte două reprezintă instrumente specifice de pregătire uh, în vederea fondurilor structurale și de coeziune. E adevărat, domnule președinte, că noi uh, trebuie să tragem învățăminte din experiențele pe care le-am avut neplăcute din trecut și instrumentul actual de preaderare, IPA, are cinci componente, dintre care numărul patru și componentele 3, 4 și 5 sunt, uh, de fapt, pregătiri specifice pentru perioada de după aderare. Se utilizează aceleași structură, aceleași reguli, se face exact același lucru într-o versiune mai redusă comparativ cu ceea ce, se întâmpla, ce se va întâmpla după aderare. Și un alt aspect pe care doream să-l subliniez, domnule președinte, în uh, toate aceste eforturi uh, de preaderare, noi ne-am dorit întotdeauna să ajutăm țările candidate să învețe în practică, să învețe lucrurile făcându-le. Acesta era obiectivul, să facă proiecte, chiar dacă din când în când aceste proiecte nu erau perfecte sau nu erau pe deplin realizate. Ideea era să facă ele însele aceste proiecte pentru a-și da seama concret ca, care va fi situația odată ce vor fi aderat la Uniunea Europeană. Și încă două, trei lucruri despre România și Bulgaria, domnule președinte, pentru că noi acum ne ocupăm de gestiunea unor uh, volume importante de fonduri în România și în Bulgaria. Trebuie să vă spun, mai întâi, aceste țări uh, s-au confruntat cu sume din partea Uniunii Europene care au fost generoase foarte importante, șase, de 6-7 ori mai importante decât ce ar fi putut obține în cadrul preaderării. Deci chiar dacă capacitatea administrativă era uh, suficientă pentru uh, o uh, un anumit volum, dintr-o dată volumul acesta a crescut de 6-7 ori. Deci e clar că nu are cum să fie evident. Al doilea lucru. Uh, România și Bulgaria încă în momentul de față au capacități, probleme cu capacitatea administrativă și spun uh, probleme grave cu capacitatea administrativă și capacitatea lor de absorbție a fondurilor rămâne în continuare modestă. Al treilea lucru important, aceste două țări au fost confruntate în momentul uh, aderării cu, au fost confruntate deci cu achiul comunitar. Toate regulile Uniunii Europene trebuiau să se aplice de pe o zi pe alta în domenii atât de dificile precum piețele publice, uh, Uh, ajutoarele de stat, achiul uh, în domeniul mediului înconjurător și așa mai departe. Deci domenii în care existau sute de directive pe care au trebuit să le transpună. Nu numai la nivel, nivel central, ci și la nivel local, regional, deci peste tot primăriile, municipalitățile au trebuit să facă acest efort. Și aceasta este o provocare imensă pentru orice stat membru nou. Și în momentul în care capacitatea administra administrativă deja este destul de redusă, uneori situația devine chiar critică. Și un ultim punct care, care caracterizează poate aceste două state membre este pe aici, pe acolo, faptul că mai sunt probleme de guvernanță și de gestiune corectă. În momentul în care avem o capacitate corectă la nivel central, nu le avem în, din start și la municipalități și la primării, pentru că ele sunt cele care vor pune în, în aplicare aceste proiecte, pentru că e vorba de proiectele lor. Spre exemplu, șosele, școli, uh, sisteme de uh, epurare a apei și așa mai departe. Țin de răspunderea municipalităților. Iată deci provocările majore cu care se confruntă aceste două țări, iar lucrurile încă nu sunt pe deplin rezolvate, chiar și astăzi, la câțiva ani după aderare. Acum, încă două, trei puncte referitoare la acest raport, puncte asupra cărora poate avem o opinie divergentă în ceea ce privește o mai bună condiționalitate pe care ar fi trebuit să o impunem uh, referitor la capacitatea administrativă. Noi am ținut seama de acest lucru în noul instrument IPA, pentru că în acest nou instrument, legiuitorul, chiar și Parlamentul European, a aplicat regula pe care noi o numim N plus 3. Deci, facem acele angajamente de plată și dacă creditele nu sunt, creditele nu sunt utilizate după 3 ani de zile, atunci uh, sunt disponibile și este evident că acest lucru ține de capacitatea administrativă. Dacă nu ai capacitatea administrativă, atunci pierzi creditele. Condiționalitatea aceasta este foarte puternică, foarte clară și astfel țările candidate în ziua de astăzi Uh, suferă de, din cauza acestei condiționalități, poate că vor pierde fonduri la finalul anului. Un alt instrument care reprezintă de asemenea o condiționalitate puternică este faptul că noi aplicăm anumite corecturi financiare în momentul în care ne dăm seama că există practici îndoielnice, faptul că nu s-a respectat dreptul uh, european și așa mai departe, facem, introducem anumite corecturi. Spunem, ne pare rău, n-ați respectat achiul, vă înlăturăm creditele pentru acele proiecte. Și există și o critică întemeiată din partea autorului raportului și anume momentul în care serviciile comisiei cer întotdeauna informații suplimentare și asta în permanență. Da, accept această observație și eu sunt poate unul din acești actori uh, care cere informații suplimentare, dar, domnule președinte, în momentul în care un studiu, un proiect nu are studiu de fezabilitate, în momentul în care un proiect nu are studiu de impact de mediu, în momentul în care un proiect nu are o analiză a costuri-beneficii uh, corectă, ce putem să facem? Evident că trebuie să le cerem să refacă această muncă. Deci trebuie să acceptați că din când în când cerem informații suplimentare în momentul în care proiectul nu este suficient de bine pregătit și că îi lipsesc documente importante înainte ca acesta să poată fi realizat. Și un alt aspect pe care vreau să-l subliniez. Resursele umane. Resursele umane sunt esențiale și autorul spune da, salariile mai uh, bune decât în alte domenii nu e o soluție. Dar, domnule președinte, în momentul în care s-au făcut stagii de formare în continuu, în momentul preaderării și în momentul în care plecare, după aderare, te întorci la fața locului și nu mai e nimeni și că nu sunt decât persoane noi care habar n-au despre ce e vorba. Ce facem? Ba, o luăm de la capăt, domnule președinte, și durează ani de zile până când formez noi uh, persoane. Și o iei din nou de la capăt, domnule președinte. Și e adevărat că noi am încercat să convingem statele membre și țările candidate să uh, propună salarii atractive persoanelor uh, care gestionează fondurile, în așa fel încât să avem oarecare stabilitate, ca aceste persoane să fie încă de la început și până la sfârșitul proiectelor. Iată, deci, uh, anumite aspecte asupra cărora nu sunt de acord. Nu pot fi de, de aceeași părere ca și autorul uh, raportului. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș da cuvântul și colegului meu din partea Direcției Generale Extindere, care cu siguranță va avea și observații tehnice pe marginea programului FARE. Mulțumesc! Cred că geef Domnul președinte, cu mare plăcere, cu mare plăcere, domnul Andrău, vă rog. Thank you, thank you very much. E... Mulțumesc, mulțumesc mult. Sunt uh, lecții importante cele pe care le învățăm aici. Ar fi fost bine să avem ceva mai mult timp să discutăm cu experții care au uh, elaborat acest raport. Era bine să fi avut posibilitatea să discutăm mai în detaliu. Cu toate acestea, studiul e foarte interesant și salutăm elaborarea sa. Aș dori să mă refer la problema capacității administrative a beneficiarilor. Suntem într totul de acord că e un element cheie. Cred că instrumentul EPA a luat în considerare lecțiile care erau de învățat, iar componenta 1 a EPA se referă tocmai la acest aspect. Iar noi, în programarea noastră, ținem cont de această lecție învățată. Aș mai sublinia că am făcut mai multe evaluări și am luat acest exemplu de experiență învățată. încercăm să vedem ce se întâmplă cu beneficiarii actuali, iar aceste lecții învățate sunt uh, incluse în documentele noastre de lărgire pentru viitoare noi uh, țări candidate. Aș încheia spunând că am uh, studiat problema reformei administrative, știu că e complexă. S-a vorbit, s-au spus lucruri interesante despre salarii. Uh, e o problemă interesantă, dar complexă. E un domeniu în care am încercat și noi să facem ceva și discutăm aceste lucruri cu beneficiarii actuali. Direcția noastră generală e în strânsă legătură cu beneficiarii. Atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumim. Mai dorește cineva din partea comisiei? Se pare că nu. Doamna Gressler, vă rog. Mi-a plăcut mult ce a spus colegul de la Direcția Generală Regională. Așa explic și eu vizitatorilor noștri ce înseamnă să devii membru UE. Păcat că eu nu sunt și eu doar vizitatoare, știu un pic mai multe lucruri. Deci am și o întrebare. Problema cu aplicarea dreptului european o cunoaștem, da. Știm că așa este. Știm că România și Bulgaria au avut mai mult timp decât toți ceilalți. Pentru că au început odată cu statele care au aderat în 2004. De aceea mă, ce mă întreb eu este de ce am avut acolo probleme atât de mult mai mari și ce s-a făcut pentru a preveni aceste probleme sau pentru a le rezolva. Și aș dori să se noteze că nu pun la îndoială angajamentul oamenilor uh, implicați. Ne-am putut face o imagine bună cât privește, privește angajamentul tuturor actorilor, dar e important să știm ce ar trebui să facem în cazurile ulterioare. Mă interesează și acel mecanism de verificare. Care e poziția comisiei? Și întrebare, vom mai avea nevoie de acest mecanism și pentru viitoare țări? Mulțumesc. Poate că comisia ar putea da un răspuns pentru această întrebare. Vă dau cuvântul dacă doriți, după care vom da cuvântul domnului Ackerman. Quite brief because in fact... Am să fiu foarte succint pentru că trebuie să plec, din păcate, peste câteva minute. În ce privește mecanismele de verificare, Ne s-a cerut în mod explicit să nu ne ocupăm de această temă, de aceea în raport nu există nimic pe această temă. În ce privește comentariile acum de la Direcția Generală Afaceri Regionale, aveți dreptate că raportul a vorbit mai ales despre fondurile fare și părțile interesate și funcționarii de la comisie ne-au uh, spus multe lucruri și despre ISPA și uh, despre uh, IPA și SAPAR. Dar noi am hotărât să ne concentrăm pe anumite domenii uh, unde putem să aprofundăm analiza. Pentru că dacă am fi, reuș- dacă am fi luat în considerare fondurile din cele trei uh, instrumente de preaderare, nu am fi reușit să fim atât de preciși în uh, analizele noastre. Mai multe părți interesate, inclusiv funcționarii de la comisie, ne-au spus că personalul comisiei se implica foarte mult în gestionarea proiectelor, poate nu în mod formal, dar deoarece cele două țări candidate uh, um, duceau uh, mare lipsă de specialiști, poate mai mult decât uh, se aștepta oricine și atunci au, a, au trebuit să fie ajutate, s-a plecat de la zero și mai era și această dificultate uh, de a accepta că unele proiecte pot să și dea greș și că din greșeli se învață. În ce privește capacitatea administrativă locală, consider că am reflectat acest uh, subiect în raport, nu puteam să intrăm în prea multe detalii, iar uh, pentru a răspunde la ce a spus Uh, comisia despre faptul că se solicită în mod permanent uh, din ce în ce mai multe documente atunci când este trimis un proiect spre aprobare a fost uh, o remarcă de ordin general din partea noastră. Noi spuneam de fapt că de multe ori Comisia solicită informații suplimentare, dar nu uh, caută rădăcina problemei. Repet, toate aceste afirmații sunt bazate pe ceea ce uh, ne-au spus persoanele pe care le-am uh, intervievat, cu care am discutat, nu sunt păreri de, uh, personale. Am avut ocazia să discutăm cu uh, membrii ai staffului de la mai multe servicii uh, ale comisiei și din uh, uh entitățile din cele două țări care se ocupau de aceste fonduri. Apoi, în ce privește salariile, noi am considerat că exista un conflict între gestionarea pe termen lung a unor sume mari și uh, gestionarea resurselor umane din uh, administrația publică. Deci am zis că trebuie să existe o soluție sustenabilă pe termen lung. Pentru a reacționa la uh, remarcile din partea Direcției Generale Extindere, dumneavoastră ați spus că nu ați avut ocazia să discutați cu noi sau să aveți acces la proiectul de raport. Totuși am avut uh, multe întâlniri cu mai mulți reprezentanți din direcția dumneavoastră generală. Și chiar eu personal am cerut am, să mi se acorde o întrevedere care însă mi-a fost refuzată. Dar totuși am avut câțiva interlocutori din direcția dumneavoastră generală. Iar în ce privește proiectul de raport, nu noi am hotărât cine putea să aibă acces la aceste informații. Noi am redactat raportul, dar nu era proprietatea noastră această procedură nu se află în, în mâinile noastre. Am încercat să uh, răspund cât mai bine cu putință, dar îmi cer scuze pentru că acum trebuie să plec uh, ca să îmi prind avionul. Vă mulțumim, la revedere! Vă mulțumim pentru acest studiu și pentru comentariile dumneavoastră și doamna raportor va rămâne în contact cu dumneavoastră. Comisia mai dorește să răspundă la uh, întrebarea doamnei Gresle? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gresle ne-a pus o întrebare foarte interesantă cu privire la dreptul european și de ce durează atât de mult înainte ca uh, totul să meargă ca pe roate într-un nou stat membru. Cel mai greu este să schimb legile și regulile din țara candidată uh, astfel încât să transpui uh, un procent de 100% uh, achiul comunitar și toată legislația comunitară. Facem acest lucru pentru fiecare țară candidată, dar asta nu înseamnă neapărat o schimbare automată a dreptului. Piețele publice, dreptul de mediu, dreptul uh, subvențiilor de stat. În toate aceste domenii, țara trebuie să-și ajusteze regulile. Dar chiar dacă Parlamentul a adoptat uh, o regulă, asta nu înseamnă că toate autoritățile regionale, că toți funcționarii publici, că toate autoritățile locale o și aplică. Iată de ce există o diferență mare între faptul că există o legislație care este în conformitate și uh, punerea ei concretă în aplicare. Aici întâmpinăm mari dificultăți, atât în ce privește achizițiile publice sau protecția mediului. Există autorități care sunt autorități contractante și trebuie să pună în aplicare proiectele și de multe ori uh, uh, nu-și cunosc foarte bine dreptul național, nu sunt familiarizați cu uh, modificările cele mai recente sau pentru că pur și simplu preferă regulile dinainte care erau poate mai suple Aici uh, e miezul problemei. Dar, repet, dacă capacitățile administrative sunt uh, suficient de solide, totul poate să se desfășoare destul de bine. De exemplu, pentru Islanda nu vom avea deloc uh, probleme insurmontabile și chiar dacă ele vor exista, um, nu va dura prea mult, pentru că există această capacitate administrativă adecvată. Dar când ea nu există, dificultățile se multiplică. Și încă ceva, domnule președinte, apropo de salarii. E adevărat că atunci când ai prime funcționarilor care sunt stacinați cu gestionarea fondurilor europene, nu este o practică uh, prea echitabilă într-o administrație națională, nu este conformă cu statutul funcționarului dintr-un stat membru, deci nu e ușor să ai o asemenea politică salarială, dar noi avem un singur obiectiv, să facem în așa fel încât acești funcționari să își păstreze locul de muncă mai mult de șase luni de zile, ei să fie motivați să rămână la acest loc de muncă, pentru că dacă se tot schimbă personalul odată la șase luni, este imposibil să uh, duci la bun sfârșit proiectele. Ne-ar fi plăcut să avem uh, dreptul de a citi proiectul acestui raport, pur și simplu pentru a um, verifica dacă nu existau um, inexactități um, în ce privește cifrele, deci de natură materială. De exemplu, aceste grafice, aceste tabele despre felul în care au fost absorbite Uh, fondurile în toate statele membre. Ori, în anul 2009, în majoritatea statelor membre, noi nu făcusem decât o plată a avansului. Deci dacă în uh, țările de jos procentul era decât 7%, este că motivat de faptul că țările de jos au un nivel de viață ridicat și atunci nu s-a autorizat decât 7%, pe cât pentru România s-au aprobat 10% ca și avans. Deci ar trebui să se vadă exact ce am plătit uh, către fiecare din această țară cu titlul de rambursare pentru proiecte realizate. Și România și Bulgaria sunt la coada clasamentului în ce privește nivelul de absorpție al fondurilor structurale în uh, perioada până în 2011. Îmi cer scuze dacă am fost prea lung, domnule președinte. Domnul președinte. Nu, nu, ne pare bine că ați răspuns la toate întrebările, inclusiv cea a doamnei Gresle. Am încheiat examinarea acestui punct. Ne-au mai rămas uh, în jur de 38 de minute ca să mulțumim tuturor celor care au participat la această dezbatere și să trecem la punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi, amânarea descărcării de gestiune pentru Colegiul European de Poliție și apoi descărcarea de gestiune 2009 pentru Agenția Europeană pentru Medicamente. Domnul Stavrakakis nu a putut să fie prezent și Jans Gaer, care le locuiește, ne propune să vorbim uh, uh, în același timp de punctele 8 și 9. Astfel, putem să câștigăm un pic de timp ca să putem să avem un schimb de opinii cu uh, membrii uh, CEPOL și a Agenției Europene pentru Medicamente. Oh, no, da, wir haben mal richtig Zeit. Uns, uh... Mă bucur că avem timp pentru o discuție pe larg cu reprezentanții agențiilor. Așa uh, stau lucrurile miercuri după amiaza, în ultima săptămână de comisii primul rând, uh, cer scuze pentru Gheorghe Stavrakakis, pentru absența sa. Și uh, îl voi înlocui. Încerca să prezint situația de la decizia noastră încoace. Îl salut pe directorul EMA, pe care l-am văzut aici și pe directorul reprezentant de la Schiphol, care mi s-a spus că e aici, dar nu știu să-l identific. Îl salut dacă e aici. E totodată aici domnul Oșei, reprezentant al Curții de Conturi și mulțumesc și lui pentru cooperare și numele raportorului. Și dori să mai arăt încă o dată că din diferite motive la uh, descărcarea pentru cele două puncte nu putem desfășura încă descărcarea și mai avem de așteptat anumite puncte, anumite informații. Evaluările diferă de ce nu putem face încă descărcarea? Voi prezenta așadar informațiile așa cum le-a prezentat domnul Stavragakis. Voi începe cu Agenția Europeană pentru Medicamente, EMEA. Această agenție ne-a dat mai multe documente, pozițiile ale Consiliului de Administrație pentru amânarea descărcării, răspunsuri la întrebările puse în raportul de descărcare din 2009. Există un al doilea document cu anexe în care au fost uh, trecute Eforturile desfășurate de EMEA după raportul din 2009 însă sunt necesare informații suplimentare pentru a verifica eficacitatea acestor măsuri și cum uh, să se continue. Am lect atât, raportorul își dorește mai multe informații cu privire la cazul Ben Flurax, iar în încheiere am dorit să vedem și un calendar al, acest, al EMEA cu privire la calendarul pentru a înlătura probleme în uh, procedurile de achiziții. La pol? Au existat și acolo câteva puncte critice, tot așa raportul din 2009, uh, documentele pe care le-am primit confirmă elementele legate de noua conducere și de faptul că au fost luate măsurile necesare pentru a transpune recomandările din raportul de descărcare. Planul îl cunoaștem pe 2010-2014, îl cunoaștem de anul trecut, a venit ca urmare a cererii Parlamentului European, are 12 obiective acest plan, se măsoară cu uh, etape clare și uh, atingerea acestor etape e mulțumitoare. În acest sens, aș mulțumi Curții Europene de Conturi și nume personal și numele raportorului care la rugămintea noastră a verificat aplicarea acestui plan multianual. Mă bucur și uh, alături de Curtea de Conturi să mm, răspund eventualelor întrebări din partea colegilor, doi câți au mai rămas, uh, dar după cum spuneam, nu cunosc toate detaliile ca domnul Stavrakakis, așa că îmi cer scuze încă de pe acum. Așteptăm informații suplimentare după vacanța de vară și cred că în ceea ce privește descărcarea suntem pe calea cea bună. Ehm, eh, Mulțumesc, Jens cel mai bine ar fi să ascultăm pe reprezentanții agențiilor, domnul Schröder de la Schiphol, domnul Porte la EMEA și apoi și reprezentantul Curții de Conturi, domnul și domnul Schröder. Vă rog. Um, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc pentru ecoul pozitiv al eforturilor și realizărilor uh, agenției noastre și aș dori să adaug față de informația pe care am înaintat-o deja în scris câteva informații. Aș vrea să pun accentul pe ultimele evenimente din uh, cadrul agenției care poate ar putea răspunde la criticile exprimate în ultimii doi ani. Au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți managementul agenției și guvernanța. Știți că au existat critici uh, Uh, observații critice în acest sens, referitor la guvernanța agenției. Ceea ce trebuie să știți este că acum avem recomandări care au fost adoptate de către Consiliul de Administrație și de miniștri la ultima lor întâlnire și avem un mandat clar uh, referitor la uh, revizuirea structurii agenției noastre. Comitetul Uh, va pune în aplicare aceste, această revizuire cu începerea din ianuarie anul viitor. Toate criticile ce au fost uh, aduse au fost analizate, apoi s-a vorbit și despre localizarea acestei agenții și suntem gata să discutăm și acest punct, însă mai întâi trebuie să așteptăm decizia Consiliului în acest sens. Apoi, trebuie să subliniem rolul agenției care pe viitor va fi întărit și au mai existat și uh, observații referitor la colaborarea noastră cu Comisia. Însă pentru aceasta va fi nevoie de un nou mandat și în final aș dori să adaug faptul că avem un proiect de acord cu Comisia pentru o viitoare cooperare și acest proiect se va baza pe o analiză comună în materie de training și de formare și putem, prin recomandările pe care le-am adoptat până acum, să îmbunătățim modul în care funcționează agenția și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Pot din partea EMEA. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această uh, ocazie de a lua cuvântul referitor la descărcarea bugetară și la procedura bugetară. Parlamentul European, în data de 10 mai, a hotărât să amâne descărcarea noastră bugetară și pot să vă spun că am luat foarte în serios această amânare, precum și raportul care o însățea, pentru că uh, nu ne putem permite să uh, avem un Parlament European nemulțumit. Deci noi am luat câteva măsuri, am luat câteva măsuri strategice, am luat câteva decizii. Uh, toate acestea sunt cuprinse într-un document pe care vi l-am transmis uh, la sfârșitul lunii iunie. N-am să revin în detaliu asupra diferitelor măsuri, având în vedere că sunt numeroase, dar în stil telegrafic aș evoca câteva puncte. Ce am modificat? procedura de adjudicare, despre care raportorul a spus că ar trebui ca aceasta să fie revizuită, să fie modificată. Acest lucru s-a schimbat. Planificarea pe termen lung, de asemenea, a fost instaurată și pentru procedura de adjudicare. Am instaurat uh, controle suplimentare și stagii de formare pentru personal. Pe de altă parte, toate contractele sunt examinate de către serviciul juridic și serviciul juridic însoțește procedura de la început și până la sfârșit. Apoi, programul de plăți. Ca urmare a instaurării unui sistem integrat, acest program a fost complet automatizat, deci e mult mai ușor de controlat. Sistemul de arhivare a documentelor uh, printr-un sistem de documentare uh, informatizat a putut astfel să fie completat. Și chiar și Uh, bugetul referitor la uh, uh, fluctuațiile care pot exista în rata de schimb a diferitelor valute, bine, uh, da, termenele au fost scurtate și deci avem un buget de 110 milioane executat în euro, 110 milioane de euro, în timp ce avem o rată de plăți de 80 până la uh, 90 de lire sterling. Da. Știți cât de greu sunt de controlat aceste fluctuații valutare și noi suntem foarte dependente de ele. În ceea ce privește problema uh, fondurilor uh, transferate, am făcut eforturi mari pentru a schimba această situație, însă nu pot spune decât că sistemul în care lucrează EMEA uh, presupune astfel de transferuri de fonduri și am rugat Curtea de Conturi să avem discuții bilaterale în acest sens. Un subiect la care aș dori să mă refer în mod uh, special, chiar mai detaliat. Punctul principal pe care îl critică Parlamentul pare să fie prevenirea conflictelor de interese. Conflictele de interese sunt un subiect foarte uh, complex. Și nu se poate lua o reglementare la nivel de stat odată, pentru că aceste reglementări sunt, uh, situațiile diferă. Agenția face eforturi de ani de zile și am avut întotdeauna un sistem de prevenire a conflictelor de interese și ne chinuim să îmbunătățim sistemul. Atât la uh, conflicte de interese la persoane, dar și la procese de muncă. Spre deosebire de imaginea publică, în special în cazul Ben Florex din anul acesta și anul trecut. Um, îmbunătățit conflictul, problema conflictului de interese în ultimii ani, din 2004 încoace. În ceea ce privește procesele de lucru, ne-am concentrat pe principiile de segregare și principiul celor patru ochi. Întru toate evaluările avem doi raportări, am introdus acele peer reviews, am uh, adus, adus și experți externi, avem, luarea de decizii se face colectiv, iar în etapa finală a luării deciziei, angajații mei sunt excluși de la luarea deciziei Însă la personal avem ceva, probleme ceva mai mari pentru că lucrăm cu patru tipuri de angajați. Personalul din agenție, experții din rețea, din care sunt compuse uh, comisiile de experți, deci experții care lucrează în acest comisie, apoi Consiliul de Administrație și apoi un grup de experți științifici pe care nu-i vedem niciodată, pentru că ei sunt din statele uh, membre și lucrează în autoritățile naționale. Deci, pentru toate patru categoriile am luat măsuri pentru a evita conflicte de interese, în măsura în care se poate. Deci, experții care lucrează la noi nu au voie să fi lucrat contra cost, contra plată pentru industrie în ultimii ani personalul nostru nu uh, poate deține acțiuni în, uh, ale companiilor farmaceutice. Facem astfel de verificări și angajații noștri trebuie să vândă aceste acțiuni. Avem un registru electronic pentru personal, pentru delegați, pentru toți colaboratorii care dau o declarație personală privire la absența unor um, conflicte de interese nu e doar un registru electronic, ci e și publicat din septembrie, așadar fiecare îl poate verifica, pe, uh, poate verifica fiecare angajat al nostru. Și apoi pentru a ne referi și la acea zonă gri de experți care lucrează pentru noi, dar pe care nu-i vedem pentru că lucrează prin raportori, am lucrat, am încheiat acorduri bilaterale, memorandum de înțelegere cu 49 de agenții din statele membre care preiau standardele noastre foarte solide. Și vă spun că n-a fost deloc simplu. Ce 27 de state membre cu 49 de agenții să ajungi la un standard comun care este recunoscut peste tot. Sigur că <laughs> în Europa diferă de la o țară la alta ideea acestui uh, conflict de interese. Ne mai lipsesc două semnături și apoi vom avea toate memorandumurile. Avem așadar un sistem uh, robust care funcționează ca standard, ca linie directoare pentru întreaga Europa în domeniul aprobării medicamentelor. Aceasta este vestea bună. Vestea mai puțin bună, în, acela, în același sens, este că ne, ni se termină experții. Avem un sistem atât de robust încât avem în statele cele mai avansate guvernele recomandă experților să colaboreze cu agenții economici. Sigur că în domeniul farmaceutic acest uh, exercițiu e dificil. E greu să mai găsești experți care lucrează la cel mai înalt nivel al științei, dar nu au nimic de a face cu industria. Vreau doar să atrag atenția asupra acestei probleme. Acestea nu înseamnă că standardele noastre vor fi mai mici pe viitor, dar iată avem probleme în acest sens. În concluzie, am făcut și am încercat tot posibilul până acum pentru a mulțumi Parlamentul, pentru a răspunde observațiilor dumneavoastră și de aceea v-aș ruga să ne uh, oferiți această descărcare. Mulțumesc! Thank you. We hebben eh, de kwijting ook uitgesteld om... Mulțumesc! Noi am amânat descărcarea tocmai pentru a avea aceste informații. Cred că e un exercițiu foarte util, foarte bun. În orice caz, vă mulțumim pentru toate aceste informații, mulțumim celor două agenții. Cred că, într-adevăr, am reușit să înregistrăm progres în ceea ce privește evaluarea și acum dau cuvântul curții de conturi. Um, thank you very much, Chairman. I'm, um... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat să fiu prezent uh, în numele Curții de Conturi referitor la descărcările legate de aceste două agenții. În ceea ce privește CEPOL-ul, Parlamentul a cerut Curții să verifice planul multianual și implementarea acestuia. Și am făcut această analiză și am fost încântat să prezentăm rezultatele muncii noastre în iunie chiar la timp pentru această audiere. Raportul, domnule președinte, așa cum domnul Gaier a subliniat, este unul pe ansamblu pozitiv și sunt de acord cu domnul raportor în ceea ce privește rezumatul pe care l-a făcut. Uh, noul management în cadrul CEPOL a înregistrat progrese semnificative, întărind această cultură de control în sânul agenției și întărind și sistemul de dare de seamă în interiorul agenției. Și, bineînțeles, faptul că se vor publica conturile pentru 2009 și 2010 în luna noiembrie. Deci, pot să vă spun, domnule președinte, că sunt convins că Comisia de Control Bugetar trebuie să fie mândră de munca sa, mândră de vigilența sa, mândră de monitorizarea sa asupra CEPOL în ultimii ani. Și să sperăm, domnule președinte, că este pentru ultima dată când va trebui să gestionăm aceste dificultăți cu care în trecut s-a confruntat CEPOL. Acum, în ceea ce privește Agenția pentru Medicamente, noi salutăm la curte schimbările și uh, procedurile care au fost introduse de agenție și acest lucru este un aspect foarte important care fusese deja subliniat și în analiza anuală uh, din 2009 a curții. Și de aici am dorit să-i mulțumim uh, domnului Gaier, domnului președinte și domnului Stavrakakis pentru acest lucru și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund la aceste întrebări. Domnul președinte, mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Doamna Macovei, domnul Fielner, deci două persoane. Doamna Macovei. Mulțumesc. I have, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva comentarii și întrebări pe care doresc să le adresez Agenției pentru Medicamente. Uitându-ne la ceea ce am cerut noi în momentul în care am amânat descărcarea. Era vorba de uh, lucruri concrete care trebuiau realizate de către agenție. Prin, primul, e vorba de aliniatul 35 și voi cita, așteaptă ca Consiliul de Administrație să adopte rapid un plan de acțiune pentru a remedia aceste neajunsuri în procedurile de achiziții până în iunie 2011. Deci, repet încă o dată, un plan de acțiune pentru a remedia neajunsurile, neajunsurile în procedura de achiziții. Ceea ce Parlamentul a primit la această solicitare nu este un plan de acțiune, este doar o listă cu uh, indicație, listă cu contracte, a contracte pe care agenția dorește să le încheie pe viitor. Și nu vedem nimic referitor la modul în care pot fi uh, îmbunătățite aceste proceduri de achiziții. Un astfel de plan ar fi trebuit să fi fost adoptat de către Consiliul de Administrație. Doilea aspect, e vorba de aliniatul 31, la finalul aliniatului. Noi spunem că cerem agenției să transmită raportul Serviciului de Audit Intern și asta începând cu anul 2007, uh, iar acest document să fie transpus până în iunie 2011. Deci anul 2007, 2008, 2009 și 2010. Noi nu am primit aceste rapoarte. Am primit doar o listă cu recomandări așa cum uh, agenția le-a interpretat ca fiind, care ieșind din aceste rapoarte. Deci, din punctul meu de vedere, planul de acțiune pentru procedurile de achiziție și acesta, al doilea, nu sunt îndeplinite. Aceste cerințe nu sunt îndeplinite. Apoi, apoi în al treilea rând, aliniatul 36, referitor la conflictele de interese. Noi am cerut cum anume această nouă politică este implementată, aceste noi reguli. De asemenea, am cerut o, o analiză concretă a modului în care situația a evoluat în timp. Și aici, din nou, nu am primit nimic în acest sens. Am am primit o copie a unei scrisori trimisă de către agenție către statele membre în care agenția explică noua procedură referitoare la conflictele de interese și deci că de fapt e vorba de răspunderea statelor membre să verifice dacă există vreun conflict de interese în uh, cazul uh, experților uh, ce sunt utilizați, angajați. Deci din nou nu avem un răspuns concret la solicitarea Parlamentului. Asta doar pentru a spune că, de fapt, e vorba doar de o scrisoare de două pagini care a fost trimisă de agenție uh, în cele 27 de state membre, în 27 de exemplare. Și, încă un alt aspect, aliniatul 23 noi am cerut să fim informați dacă și cum uh, experții și uh, personalul uh, care se ocupă de anumite tipuri de medicamente sunt verificați. Uh, și în principiu, de fapt, agenția ne-a trimis o scrisoare pe această temă, dar fără informații despre modul în care personalul angajat și experții sunt verificați uh, Uh, din punct de vedere al gradului lor de independență. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Macovei. Iată că acum lucrurile sunt clare, întrebările sunt clare. Se pare, domnule Depot, că încă nu ați convins-o pe doamna Macovei și veți avea ocazia să răspundeți la aceste observații. Și acum, domnul Fielner. Mulțumesc. Nu știu de câte ori a venit aici pentru a discuta agențiile, în special uh, SEPOL, dat fiind timpul pe care l-am petrecut cu aceasta, cred că ar fi bine să ne oprim aici, în special după observațiile curții de audit. Dacă am înțeles bine, uh, și-au făcut treaba bine, sunt pe direcția potrivită. Apoi EMEA. Cu tot respectul pentru doamna Macovei, poate aceste discuții ar trebui să aibă loc în grupul de lucru mai degrabă. Eu am votat diferit și eu am o altă poziție. După cum am spus, colegii știu că lucrez aici adesea, sunt și membru în Comisia de Mediu. Dacă mă uit la această dezbatere, la, rezo- pardon, la rezoluție, sunt multe lucruri pe care cred că noi, cei din Comisia de Mediu, le-am discutat, le-am verificat și pe care le urmăm. Și am ajuns la altă concluzie. Acum uh, nu apare acolo acel caz al mediatorului pe care l-am discutat tocmai aici, în uh, Comisia noastră de control bugetar. Nu e relevant pentru mine, și nu e un motiv pentru a nu oferi descărcarea. Apoi, conflictul de interese, problema e undeva la mijloc. Și nu în ultimul rând, ce e foarte relevant pentru comisia de față, e problema achizițiilor publice. Dar și acolo am văzut ce spune curtea. Au fost probleme, sper că nu mai sunt, dar dacă compar situația din agenții cu problema reală, nu pot spune că e un motiv de amânare a descărcării, mai ales că nu are vreun efect material. Punctul 23, unde cerem independența experților și angajaților care lucrează cu un anumit medicament cu o anumită substanță specifică. Cred că nu facem ceea ce trebuie în comisia noastră. Și apoi un uh, alt lucru important și poate aici am putea afla mai multe în partea agenției trimiterile la fostul director care a trecut în sectorul privat. Își spune că e foarte nepotrivit. Probabil pentru că v-a dăunat dumneavoastră. Dar nu cred că e ceva în uh, regulamentul uh, personalului angajaților care spune că acest lucru nu e permis și nu știu cum s-ar putea opri. Ar fi interesant să aplicăm acea ceva în Parlamentul European, să vedem ce fac deputații. Dar nici aici nu cred că avem un motiv pentru amânare interesante ar fi ideile uh, dumneavoastră. Vedem ce părere aveți. Deci, nu în ultimul rând, problema conflictului de interese. Sigur că din punct de vedere al mediului și eu vreau să aveți cei mai buni experți și conștientizez că faptul că în sectorul farmaceutic să găsești pe cineva care nu a lucrat niciodată cu industria farmaceutică, dar e expert totuși, va fi, dacă nu imposibil, foarte dificil. Cum faceți delimitarea? Cum spuneați și dumneavoastră, n-aș vrea ca până la urmă să am experți mai slabi doar pentru că am uh, stabilit un plafon atât de exigent. Cred că ar trebui să punem aceeași întrebare, dar din cealaltă parte, cum garantați cu această uh, declarație nouă de conflict de interese, cum garantați că nu excludeți experți importanți pe care noi, membrii Comisiei, Comisiei de Mediu, credem că e foarte important să-i aveți. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, democrația în acțiune. Chiar dacă nu mai sunt mulți deputați în sală, avem uh, schimb de păreri organizat. Îi dau cuvântul domnului Pot și apoi domnului Gaier pentru încheiere. În numele colegului Stavrakakis, sper, cred că domnul Pot ar trebui să ia cuvântul pentru că la CEPOL nu avem poziții foarte diferite. Uh, Sincer vorbind, domnule președinte, am uh, considerat că răspunsurile pe care le-am dat la raportul dumneavoastră vor fi considerate ca fiind satisfăcătoare. Consiliul de Administrație a creat un grup împreună cu reprezentanții Comisiei pentru a evalua procedurile noastre de achiziții publice și pentru a le îmbunătăți dar nu s-a întâmplat nimic uh, până în luna iunie, pentru că am avut o primă întâlnire în martie, când am hotărât să facem acest lucru și următoarea reuniune a Consiliului de Administrație nu a avut loc decât în iunie, pentru că nu avem decât patru întâlniri pe an pentru uh, a lua hotărâri la nivel de Consiliu de Administrație. Deci, abia din iunie se implementează această nouă procedură. Eu cred că deputații Parlamentului au suficient de multe documente de citit, uh, rapoarte um, de activitate ale agenției noastre din 2007 până în 2009. Da, nu v-am trimit, poate, rapoartele uh, exhaustive, pentru că am considerat că aveți și altele de făcut, dar oricum am trimis un rezumat cu noile măsuri adoptate pentru a îmbunătăți toate acele uh, puncte care fuseseră criticate. Noi avem o politică pentru a preveni conflictul de interese încă de când a fost creată agenția noastră și practic era o declarație făcută de către viitorul angajat. Nu pot să neg că um, așa stau lucrurile și în prezent. Nu avem o, un polițist care să încheteze asupra angajaților. Ne bazăm pe buna încredere de care trebuie să dea dovadă experții noștri. Și asta s-a întâmplat cu toți cei care, de exemplu, au avut rela- vreun fel de relație cu Ben Florex. Deși până în anul 2010 nu era o chestiune cheie pentru agenția noastră, dar uh, am discutat despre acest lucru într-un alt context. Pentru a răspunde și la ultima întrebare, da, este o problemă să găsim uh, experți, uh, uh, cercetători competenți și acum trebuie să ne bazăm foarte mult pe uh, uh, angajații agențiilor naționale de autorizare a medicamentelor, uh, care uneori au chiar statut de funcționar public pentru că, în general, uh, aceștia nu uh, sunt solicitați de către industrie să um, colaboreze cu ei și nici nu uh, au vreo legătură cu finanțarea de către industrie a universităților, de exemplu. Deci ne bazăm mult pe acest tip de experți. Oricum, noi colaborăm și cu universitățile și ne dorim de fiecare dată să angajăm uh, uh, cercetători care în într-o perioadă recentă nu au fost angajați uh, a vreunei companii farmaceutice sau nu au avut uh, vreun fel de uh, legătură de altă natură. Acestea sunt regulile pe care noi le aplicăm. Mulțumim. Acum dau cuvântul lui Jens Geier în numele colegului nostru uh, Stavrakakis pentru concluzie. Da, dacă... Mulțumesc, domnule președinte. Și după cele auzite din partea Curții de Conturi, și dată fiind activitatea noastră în uh, cazul CEPOL Îngrijorările pe care le-am avut au dispărut în mare măsură după cele spuse de uh, Curtea de Conturi, iar așa cum văd lucrurile până acum, din ce mi-a spus și colegul Stavrakakis, am senzația că și la EMEA suntem pe aceeași direcție. Mă bucur să aud că au fost încheiate acele memorandumuri în sensul uh, uh, conflictului de interese cu 49 de agenții naționale, noi nu putem fi interesați uh, da, atunci când vorbim de activitatea științifică a EMEA să facem un cadru atât de uh, cu condiții atât de stricte încât până la urmă agenția să nu mai găsească experți care să lucreze, care să facă tocmai ce plătim să facă. Uh, atunci trebuie să ne gândim și noi aici în comisia noastră în ce direcție vrem să mergem. Ce rost are să impunem astfel de reguli prea stricte pentru a se mai găsi oameni calificați? Îl rog, rog și pe doamna Macovei în acest sens. să recunoască progresele înregistrate. Dacă Curtea de Conturi spune că e de acord cu faptul că uh, neajunsurile constatate de noi au fost îndepărtate într-o oarecare măsură, iar directorul EMEA spune că pe parcursul timpului problemele vor fi înlăturate de tot, cred că putem spune domnul Stavrakakis s-ar putea spune, da, am vrea să vedem și un calendar, să ne spună EMEA cât va dura până vor fi înlăturate toate problemele, dar nu cred că s-ar putea ajunge la concluzia că nu putem uh, constata nici uh, un progres. E o analiză politică cu care nu sunt de acord. Cred că a fost bine că am arătat care sunt problemele, dar să nu uităm că noi urmărim să eliminăm acele probleme și suntem pe cale să atingem tocmai acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Încheiem acest punct. Mulțumesc tuturor participanților la dezbatere și reprezentanților CEPOL, EMEA și a Curții de Audit. Da, mai e și punctul diverse, nu? În ceea ce privește raportul Stavrakakis, el a promis că la începutul lunii august ne va trimite o copie a proiectului de raport, iar până la 1 septembrie vom avea timp să venim cu amendamente. Pe 22 va avea loc votul. Doamna Gressler, vreau să spun că e foarte frig în această sală. E incredibil de frig. Eu deja am răcit, și aș vrea să supraviețuiesc acestei comisii. Am putea regla temperaturile mâine astfel încât să corespundă vremii și să nu mai avem oameni uh, răciți vara? Mulțumesc, altfel eu nu mai pot veni. Ik, ik, verdenk, ik verdenk mevrouw Gris, ik verdenk mevrouw dat ze heel populair... Domnul președinte, doamna Gresle, <clears throat> eu am senzația că noastră vreți să fiți